Domnul Bilci, cu un minut și jumătate. Thank you very much, uh, Madam President. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. Salut această discuție și salut și rezoluția pentru care sper să putem să obținem cât mai, o majoritate cât mai mare. E foarte important. Avem nevoie de o lansare puternică pentru conferință și nu avem nevoie de ea doar în Parlamentul European, ci mai ales dincolo de granițele acestei instituții. Într-adevăr, această conferință trebuie să aducă îmbunătățiri instituțiilor noastre și pentru procesul decizional de asemenea. Dar și mai important, sper ca conferința să aducă și mai mult, să aduce emoție. Emoție pe care am văzut-o la ultimele alegeri europene, când votanții au participat ca niciodată în toată Uniunea Europeană. Trebuie să preluăm emoția pe care am simțit-o și încrederea mare a cetățenilor exprimată atunci în viitorul Europei pentru ca să implicăm în această conferință. E esențial. Aș vrea să răspund foarte repede la remarcile pe care le-am auzit din colțul de extremă dreaptă din acest Parlament. E vorba de o conferință despre viitorul Europei. Articolul 19 este foarte clar. Cred că trebuie să implicăm pe toți din statele candidate ale UE care sunt gata să se alăture Uniunii. Aceasta este oportunitatea să discutăm uh, despre o conferință, uh, într-o conferință adevărată despre o Europa de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bonafé. Are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu ultimele alegeri europene, cetățenii ne-au arătat că vor să mai creadă în proiectul european pentru că Europa, pentru că Europa să se schimbe. Dacă nu mai ascultăm ce ne spun cetățenii, nu mergem prea departe. Crizele pe care le-am trăit în ultima vreme sunt ultima alarmă pe care am auzit-o în această Europa. Și e nevoie de o ultimă strigare și a fost dată pentru ca să salvăm Europa. E nevoie de o nouă uh, fază de constituire. Dată prin această conferință, o nouă fază de relansare cu Europa mai democratică și un rol central pentru Parlamentul European, dar și momentul de a asculta mai bine cetățenii, de a încerca să-i atragem uh, pentru ca ei să ne vorbească despre nevoile și așteptările lor. E nevoie de o conferință drama- dinamică și în același timp pragmatică, care să poată să însemne un pas adevărat înainte pentru Uniune și în ceea ce privește credibilitatea. Dar atenție, colegi, trebuie să evităm o discuție care să poată să meargă doar în sensul uh, discuției pentru retorică. Trebuie ca această oportunitate să nu devină carburant pentru motorul antieuropeismului. Mulțumesc! Foarte pe scurt. Dacă vorbiți foarte repede, eu primesc o lumină care se aprinde aici de la, interpret, de la interpreți, deci vă rog, încercați să spuneți mai puțin mai degrabă decât mai mult. Acesta este sfatul meu, spune doamna președinte, și vă suntem recunoscători pentru acest comentariu. Acum, doamna Gamon. Mulțumesc, doamnă președinte. Conferința privind viitorul Europei este de fapt îndeplinirea unei promisiuni prin care noi am spus că Europa trebuie să funcționeze mai bine pe viitor. Suntem bucuroși că de fapt, cetățenii europeni vor veni în fine pe scenă pentru ca să ne spună ce așteaptă ei de la o Europa comună, o Europa puternică, ce ar putea ea să fie. Întrebarea foarte clară va trebui să fie care este viziunea lor și care este viziunea noastră și ca să putem spune și noi ce ne așteptăm, ce așteptăm de la Europa. De multe ori o reformă se eșuează din cauza unei temeri temeri despre ceea ce nu se dorește mai ales. Dar în experiența pe care am avut-o este că am văzut că cetățenii da, gândesc mult mai departe decât uh, chiar și șefii de stat și de guverne câteodată. Trebuie să folosim curajul lor și să luăm și decizii care vor fi decizii capitale pentru ca Europa să devină altceva. Avem foarte multe provocări cu care ne confruntăm în fiecare zi, cum ar fi catastrofa climatică. Cum putem să facem față acestei catastrofe dacă nu avem o Europa mai bună, o Europa mai puternică și mai uh, hotărâtă? Sper că această conferință să fie folosită ca prilej pentru ca spiritul acesta de schimbare să deuneze peste, uh, uh, să poate dăinui peste următorii ani și eu îmi doresc un stat, Statele Unite ale Europei. Mulțumesc. Domnul Ninas, un minut. Um, uh, domnule președinte stimați uh, colegi Uh, am văzut până acum în această dezbatere că ne confruntăm cu o criză în Europa și cred că am văzut asta nu după alegeri, ci și de dinainte, că sunt două posibilități, că dorim mai puțin Europa sau mai multă. Extrema dreaptă deja s-a exprimat în legătură cu asta, dar uh, noi, marea majoritate, uh, am spus că ne dorim mai multă Europa și am câștigat alegerile. Așadar, trebuie să hotărâm cât de multă Europa ne dorim în plus și cred că această întrebare ar trebui trebui să-și primească un răspuns din partea publicului, să stăm cu toții la un loc și să găsim răspuns la această întrebare. Da, răspunsul la această întrebare poate să fie că uh, ne, oamenii își doresc mai puțină Europa, însă haideți să ne asumăm riscul, pentru că deocamdată știu că uh, noi avem argumentele uh, cele mai bune. Știm că Europa a adus uh, unitate între Est și Vest, că a adus uh, libertate, că a adus, uh, adus pace și prosperitate. Prin urmare, eu cred că toate argumentele sunt de partea noastră și că putem câștiga în această dezbatere. Dacă tot vorbim despre dezbatere, haideți să continuăm să avem și în plen dezbateri uh, bune și uh, să facem uh, ca acest for să fie principala sferă de discuție la nivel european. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Doamna Bizotă, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Această conferință are nevoie de o abordare ascendentă. Nu avem nevoie de mai multă Europa, ci avem nevoie de o Europa nouă. Nu mai poate să fie sclava băncilor multinaționalelor. Nu mai se poate să avem o Europa a birocraților, a um, lobbyiștilor, a finanțelor. De fapt, ceea ce vrea doamna von der Leyen este o supără încălzită. Tot o Europa dominată de Germania, de Franța, de Merkel, de Macron o Europa pe care noi ne-o dorim este mai degrabă Europa a popoarelor, a libertății, a adevăratei democrații. Europa pe care vrem să o construim trebuie să oprească imigrația clandestină, să termine cu terorismul islamic, să apere întreprinderile noastre, a, toți lucrătorii noștri. Aceasta este adevărata revoluție democratică pe care noi dorim să o împingem înainte. Cu uh, o putere uh, a celor care reprezintă cu adevărat voința poporului italian și cu și raspinării. Un minut acum, doamna Mamery. Mulțumesc. Uh, valorile societății britanice sunt uh, poli, uh, politețe, respect uh, și modestie. Și totuși, uh, nu suntem uh, doar o simplă națiune. Când valorile noastre, democrație și suveranitate uh, sunt amenințate, spiritul de bulldog uh, iese la iveală. Asta s-a întâmplat la ultimele alegeri câștigate de Boris Johnson. Publicul britanic a văzut o întârziere de trei ani, iar um, și practic a fost o trădare a democrației britanice. Această etapă a Brexitului se apropie de final și sper că vor exista relații viitoare între UE și Regatul Unit. Sper că ierarhia Uniunii Europene uh, își dă seama acum că britanicii nu mai pot fi luați uh, de proști. Uh, Cred sincer că putem găsi o cale de cooperare eficientă și prietenie. Mai presus de toate, sper că Uniunea Europeană va accepta în cele din urmă alegerea cetățenilor britanici de a părăsi Uniunea Europeană. Cred că uh, situația a fost foarte bine rezumată vorbitoarea este întreruptă. Vorbiți uh, singură, așa că vă rog să vă opriți. We now move to our next... Trecem acum la următorul vorbitor. Un minut și jumătate, doamna Fosenberg, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum patru zile, um, patru migranți uh, au uh, decedat în călătoria între insulele grecești și cele turcești, foarte mulți oameni au uh, reușit să atingă continentul, dar majoritate, o parte dintre ei nu au reușit să ajungă aici. Turcia continuă cu tradiția sa pe care deja am înțeles-o, în care îi lasă pe oameni să plece. De fapt, acordul nu se pune în aplicare și întrebarea este despre ce fel de viitor al Europei vorbim. Nu există viitor dacă nu toate țările doresc să participe la gestiunea uh, problemelor europene, protecția frontierelor externe, sigur, din, și protecția statelor membre, dar nu este suficient. Trebuie să găsim și o cheie de repartizare echitabilă a refugiaților în toate statele Uniunii Europene, însă până acum n-am văzut nimic de acest fel. Cum uh, putem să avem o Europa unită când fiecare stat membru își pune în aplicare propria politică după interesele proprii? unii închid granițele și nu mai vor să mai primească refugiați. Nu e foarte corect să joci așa, dragi colegi. Noi vorbim aici despre o, un viitor al unei Europe care, de fapt, nu are o solidaritate practică. Criza aceasta ne-a arătat că de asta este nevoie în Europa, de solidaritate. Altfel, încrederea cetățenilor va uh, scădea. Noi avem obligația să ne luptăm pentru ca ei să poată să aibă încredere în noi și să fim responsabili. Mulțumesc, doamna Barley, are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană este în continuare garantul pentru libertate și bunăstare și pace pe continent. Există multe uh, lucruri pe care le-am obținut, dar Uniunea Europeană nu este perfectă, este work in progress și trebuie să devină mai democratică, mai socială, mai ecologică și trebuie să depășească acea prăpastie pe care o resimt mulți cetățeni față de ea. Conferința privind viitorul Europei, care va dura 2 ani, este o mare șansă. Va fi decisiv ca cetățenii nu numai să fie ascultați, ci să poată să ia și decizii care au uh, o pondere. Suntem conștienți de ceea ce înseamnă aceasta și ne vom obliga să respectăm un mandat foarte clar pentru ca inițiative legislative să poată să fie lansate și pentru ca să fie schimbate tratatele. Iată de ce e important să avem, în primul rând, rezultate concrete din ea și aceasta arată și că cetățenii trebuie să fie implicați. Numai printr-o comunicare amplă, în timpul conferinței și după aceea și prin transparență totală poate Europa să fie întărită și acesta este rolul Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc. Un minut, doamna Voden. Thank you. Colleagues, Mulțumesc, stimați colegi. Milioane de oameni din țara mea nu prea înțeleg cum funcționează Uniunea Europeană. Ei asociază Uniunea Europeană cu uh, Uh, niște reguli învechite pentru că mass media a contribuit la asta, a împrăștiat minciuni ani de zile. Însă, să știți, nu suntem singuri. Uh, Brexitul s-ar fi putut întâmpla multora dintre dumneavoastră. Această conferință cu privire la viitorul Europei este un proiect ambițios și trebuie să fie astfel dacă e să asigure viitorul acestei uh, uniuni unice a națiunilor. Însă, cred că oamenii își doresc să fie implicați, reprezentați și consultați. Noi, uh, ca reprezentanți aleși democratic uh, ai uh, popoarelor europene, Trebuie să ne asigurăm că există niște inițiative legislative prin care procesul să devină mai transparent și prin care oamenii să poată înțelege uh, cum anume se iau deciziile. Migrația este un exemplu clasic pentru că migrațiile, uh, uh, pentru că statele membre sunt cele care blochează tot, toată discuția în Consiliu. Până la urmă, să mergi singur spre viitor nu este soluția, iar vocea cetățenilor este poate cel mai important ingredient de aici. Mulțumesc. Doamna Deparne Grunenberg, un minut. Și pentru noi verzi, conferința despre viitorul Europei înseamnă să răspundem la întrebarea cum vrem să trăim pe viitor, cum vrem să găsim un echilibru între nevoile economice și sociale. Aceasta nu putem să aflăm decât dacă intrăm într-un dialog cu toți cetățenii Europei. Participarea este în centrul unei culturi durabile și regenerative pentru, de care avem nevoie pentru a combate schimbările climatice, pentru a opri uh, problemele de biodiversitate. Cum va arăta um, mobilitatea? Cum va arăta sectorul sănătății? Cum reușim să modificăm o economie astfel încât ea să poată să fie uh, folosită în favoarea bunăstării generale. Astfel de procese nu pot fi folosite decât dacă ele sunt bazate pe o fundație democratică. Mă bucur de aceea în mod explicit că Parlamentul a adresat această invitație cetățenilor de a participa. Noi vrem să construim împreună Europa și noi trebuie să transformăm Europa într-un proiect care să fie pregătit pentru provocările viitorului. Ce fel de Europa avem nevoie? Cum vrem să trăim? La aceasta trebuie să răspundem. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc, doamna Vindecom, un minut. Mulțumesc. Doamna Garcia Perez ne-a reamintit la începutul acestei dezbateri că Uniunea Europeană a început cu șase țări și viziunea atunci a fost că va fi o alianță lejeră de națiuni suverane într-un acord comercial cu o oarecare cooperare politică, fără nicio idee, cu ideea nobilă că se va promova pacea. Dacă asta ar fi rămas viziunea și dacă ar fi în continuare viziunea, aș îndrăzni să spun că nu cred că Regatul Unit ar pleca acum, dar asta nu s-a întâmplat. Cooperarea s-a transformat în dominație, suveranitatea s-a transformat într-un superstat și de aceea pleacă Regatul Unit. Și când uh, vom uh, avea succes în a deveni concurenți uh, la ușile voastre, ne vor urma și alții exemplul. Și dacă vreți un viitor, nu pentru Europa, ci pentru Uniunea Europeană, învățați lecțiile. Aceea s-a întâmplat în Regatul Unit. Sorry, there are... Îmi cer scuze, nu acceptăm cartonașe albastre pentru că nu avem timp. Doamna Nibler, aveți cuvântul, un minut și jumătate, vă rog. Președinte, final... Stimată doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă reprezentantă a Consiliului, doamnă comisar, dragi colegi. Conferința despre viitorul Europei este o conferință foarte importantă pentru că noi avem nevoie de reforme în Uniunea Europeană. Pentru mine o temă e foarte importantă și e vorba aici de uh, întărirea democrației parlamentare. Și când spun o democrație parlamentară, mă refer la procesul candidaților cap de listă și în candidat. Am vorbit despre apropierea cetățenilor, despre cum îi implicăm pe cetățeni, dar eu constat, dragi colegi, că de la ultimele alegeri europene s-a pierdut foarte multă încredere din partea cetățenilor. Peste 200 de milioane de oameni au participat la alegerile europene din 2019 și ei aveau o așteptare foarte clară ca cei care au fost prezentați ca în candidați pentru alegerile europene să fie și cei care preiau răspundere în comisie. Noi știm cu toții că lucrurile nu s-au întâmplat așa și eu cred că dacă vrem să le redăm încrederea cetățenilor noștri, atunci trebuie cu adevărat să reformăm procesul de șpiț în candidat. Pentru mine, inima democrației este chiar Parlamentul European, aici se iau deciziile, aici trebuie să discutăm între noi, să le implicăm pe cetățeni în acest proces, dar până la urmă noi, în Parlamentul European, trebuie să decidem ceea ce se întâmplă. Pentru aceasta am fost aleși și m-aș bucura foarte mult dacă pe viitor, după această dezbatere, în conferința care se va crea privind viitorul Europei, tocmai democrația parlamentară să fie cea care să reiasă întărită cu dreptul de inițiativă și altele pe care le-am cerut. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc. Acum doamna Dobre are cuvântul un minut. Well, let us Haideți să fim curajoși, haideți să vorbim cu curaj, haideți să începem cu Statele Unite ale Europei. Europa a obținut multe în ultima decadă, însă nu suficientă. Lumea se schimbă, așadar Europa trebuie să se schimbe și ea. Uh, toate aceste provocări însă au devenit uh, globale, deci și Uniunea Europeană trebuie să devină un actor global. Înțeleg că schimbarea, mai ales cea de sine, este întotdeauna înfricoșătoare. Uh, însă pot să spun că această frică este un consilier prost. Așadar, haideți uh, să începem să construim Europa mai puternică, mai democrată și mai federală. Haideți să formăm o alianță a celor curajoși și să dăm naștere Statelor Unite ale Europei și vă promit uh, că generația viitoare uh,

Mulțumesc, doamnă președinte. Probleme cu care se confruntă Europa nu vor fi uh, rezolvate doar prin cooperare europeană, ci mai degrabă prin încercarea de a crea o Europa care să pună accent pe răspunsuri în ce privește Statele Unite ale Europei, trebuie să luptăm cu lupta, uh, să luptăm cu crima organizată, cu amenințările teroriste și așa mai departe. Avem nevoie de o politică de azil și migrație comună. Trebuie să încercăm să creăm un climat politic modern. Trebuie să vorbim pe o singură voce în ceea ce privește apărarea și securitatea în Europa. Despre asta vom vorbi până la urmă în această conferință. Va trebui poate să vorbim și despre sistemul electoral, despre modificarea competențelor interinstituționale și despre un lider și politic care să permite să rezolvăm problemele majore cu care ne confruntăm. Ceea ce ne va permite să uh, facem cetățenii să înțeleagă procesul european. Politica europeană creează un cadru, însă, într-adevăr, trebuie ca acest cadru să fie susținut de populație și pentru asta trebuie să insistăm la această conferință. Mulțumim, domnul Moreno Sanchez, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Construcția europeană este un proces deschis constitutiv în sensul destinului comun al europenilor. De la tratatul de la Lisabona, cred că această conferință a oferit o ocazie foarte bună de a lucra împreună cu cetățeanul la un dialog participativ la nivel local, regional, național și european. Bineînțeles că există foarte multe provocări, însă foarte important este faptul că și Consiliul să respecte principiul candidaților cap de listă și să respecte și principiul de inițiativă pe care îl cere Parlamentul. Trebuie să creăm la Consiliu eliminarea principiului unanimității și introducerea majorității calificate. Este foarte important să putem colabora cu cetățenii în tot acest proces, dar să dăm și o conotație politică. Mulțumesc. Un minut acum, doamna Pagaza Urtundua. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Broș. Somos mai... Sunt suntem mai mult decât niște persoane izolate. Este foarte clar că trăim vremuri tulburi, că ne trebuie reguli mai bune. Și aceste probleme, aceste provocări nu sunt naționale, sunt transnaționale și uh, Soluția se află aici, în Uniunea Europeană. De aceea trebuie să ne uităm la ce e mai bun și la ce e mai rău pe acest drum pe care îl vom străbate împreună. Dar nu putem să ascultăm doar veninul care iese pe gura uh, extremiștilor și a naționaliștilor și a populiștilor. Da, trebuie să învățăm din ce s-a întâmplat în trecut din cauza autonaționalismului. Dar eu cred că avem nevoie de un mecanism european de autodeterminare dar când ei spun acest lucru, e ca și cum am vrea să ne balcanizăm, vor să distrugă Europa. Trebuie să fim puternici, trebuie să îi punem pe cetățeni în centrul sistemului și trebuie să facem în așa fel încât inteligența artificială să fie umană. Avem nevoie să fim atât de puternici încât să scriem o nouă convenție. Trebuie mai multă cetățenie europeană, nu să distrugem Europa, nu să avem mai multe frontiere. Mulțumesc! pentru Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, această frumoasă dezbatere ne arată că la zece ani după tratatul de la Lisabona avem nevoie de o reformă a tratatelor. Obiectivul principal al acestei conferințe cu privire la viitorul Europei trebuie să fie să îmbunătățească capacitatea de acțiune a Uniunii Europene. Și apoi, cred că a ieșit de asemenea din dezbatere foarte frumos că uh, n-am găsit calea în acest, acest organism supranațional de a organiza în mod potrivit uh, de, um, funcționarea democratică. Mi-a plăcut dezbaterea de astăzi. Era vorba de uh, elemente democratice, de pa- democrație parlamentară, însă un lucru este clar, că nu putem să creăm o um, prăpastie între Parlament și cetățeni. Parlamentul trebuie să devină mai bun, mai inteligent uh, și la asta pot contribui și cetățenii. Dar am învățat în 300 de ani în Europa că uh, democrația parlamentară este cel mai bun mod de a organiza democrația. Indiferent de rezultatul conferinței, mi se pare important să creăm o opinie publică europeană, iar acest parlament trebuie să fie platforma pentru această opinie publică. Tocmai de aceea, uh, mai multe grupuri uh, au trimis o scrisoare și către noastră, doamna pre președinte, pentru a reforma uh, acest plen. Ar trebui să fim în față când vorbim, să ne privim reciproc, să putem avea o dezbatere care să poată fi transmisă și în mass media. Mulțumesc! Thank you. Uh, for one minute. Mulțumesc. Un minut, domnul Benifei. E la conferința sul futur Mulțumesc. Conferința asupra viitorului Europei despre instituții și cetățeni trebuie să fie bine structurată. Obiectivul este să avem o reformă de, a Uniunii Europene, dar uh, să ne gândim foarte atent la conținut, pentru ca Europa să abordeze acele teme care au niște efecte tangibile asupra vieții persoanelor, uh, fiscalitatea, politicile sociale, lupta împotriva schimbărilor climatice, dar și politica externă. Eu cred că cel mai bine ar fi ca implicarea Parlamentului European să fie uh, aceea de a fi un garant pentru că concluziile acestei convenții apoi să fie respectate. Avem nevoie astăzi de o federație europeană, trebuie să modificăm tratatele. Parlamentul trebuie să joace rolul unui ghid. Este cea mai bună garanție împotriva riscului ca această conferință să se transforme într-o vitrină politico-electorală a vreunui lider sau ca să fie instrumentalizată pentru a se ajunge la acorduri interguvernamentale uh, uh, sărace. Nu putem să facem nimic ca să împiedicăm viitorul Europei. Mulțumesc, domnul Boie, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Suntem mulți uh, uh, nou veniți uh, aici în Parlament și încercăm să înțelegem cum funcționează instituția. Avem niște dificultăți și dacă noi avem dificultăți, vă dați seama cetățenii europeni cât de greu înțeleg funcționarea instituției. Aș spune că primul obiectiv al acestei conferințe ar trebui să aducă mai multă claritate privind funcționarea noastră uh, și în momentul cel mai important, și anume momentul alegerilor europene, când cetățenii sunt cei mai uh, sensibilizați față de această chestiune. Anul trecut, mecanismul candidatului lider a fost prezentat ca un progres democratic, dar uh, evenimentele au demonstrat că lucrurile nu au stat așa, dar totuși el va rămâne pertinent dacă în același timp cetățenii europeni vor putea să se pronunțe pe liste transnaționale și să dea un mandat unei personalități europene să adune o majoritate în jurul ei liste europene pentru alegeri europene, mi se pare că e un obiectiv frumos. Mulțumesc, uh, domnul Resler, și jumătate. Thank you, Chair. Uh, Madam, uh... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei. Uniunea Europeană astăzi este cât se poate de diferită față de acum un deceniu când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Avem de-a face cu schimbări economice, demografice, dar și tehnologice, iar asta afectează în mod clar modul în care trăim, lucrăm și comunicăm. De asemenea, însă, are un impact asupra uh, faptului că cetățenii cer să aibă un rol mai activ în democrația noastră. Tocmai de aceea avem responsabilitatea de a veni cu căi noi, inovatoare, de a îi include pe cetățeni în deciziile care îi afectează. Tinerii europeni sunt uh, cei care de multe ori împing schimbarea în societatea noastră și cu siguranță pot uh, să vină cu un punct de vedere unic. Sunt uh, convins că mă bucur că doamna Suița se va ocupa de munca asupra acestei conferințe la comisie. Mi se pare important să înțelegem diversitatea europeană, să includem perspectivele cetățenilor din toate colțurile Europei și tocmai de aceea cred că este uh, important ca ele să fie luate în considerare. Această conferință nu trebuie să fie o listă de bifat, trebuie să fim constructivi, inclusivi și trebuie să adaptăm Europa la noua lume și la noile generații. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Frițon, un minut. Oh, oh, Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă comisar. Valorile democratice, drepturile fundamentale, schimbările climatice, justiția socială, egalitatea sunt subiecte la fel de importante și dezbaterea despre viitorul Europei va trebui să le abordeze pe toate. O conferință despre viitorul Europei trebuie să privească către tineri. După ce am ascultat dezbaterea de astăzi, îmi dau seama că mulți dintre noi membri și membrii noștri cei mai tineri au făcut uh, în așa fel încât să ia cuvântul în această dezbatere și mi se pare că este de bun augur, pentru că dacă vrem să consolidăm Europa, trebuie să ne implicăm. Trebuie ca această Europa să rămână unită și să fie uh, pe măsura așteptărilor tinerilor generații. Mulțumesc. Domnul Trocceani, acum un minut. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony! Az Európai Unió jövőjéről szóló... Doamnă președinte, doamnă comisar, conferen- conferința cu privire la viitorul Europei ne dă oportunitatea de a recâștiga încrederea cetățenilor putem, practic, să dăm un nou imbold arhitecturii europene. Democrația participativă este foarte importantă, însă trebuie să fim atenți la și toleranți la um, alte ideologii. Nu trebuie să le impunem altora ideologia noastră. Tradițiile, renoirea sunt două elemente cheie ale Uniunii Europene. Trebuie să nu uităm pe părinții fondatori ai Europei. Însă, avem nevoie de răspunsuri în ceea ce privește stilul de viață european. Identitatea europeană poate fi uh, menținută numai prin respectarea valorilor statelor membre. Uniunea Europeană este o comunitate a valorilor în care avem diversitate, însă această diversitate se bazează pe statul național. Mulțumesc, domnul Cimosevici. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Conferința privind viitorul Europei vine în cel mai potrivit moment. În ultimul sfert de secol, lumea s-a schimbat semnificativ. Economia, tehnologia, comunicațiile, și relaț- relațiile globale, balanța de putere s-au schimbat. Schimbările climatice, exploziile demografice din unele regiuni creează o nevoie urgentă de a acționa. Europa trebuie să se adapteze în noi realități și europenii trebuie să înțeleagă această situație. Conferința poate și trebuie să pună un diagnostic problemelor și să prescrie remedii. Condiția de bază pentru succes este o participare ne fără precedent de larg a cetățenilor Uniunii Europene. Uh, consultarea cetățenilor este necesară, dar nu este suficientă. Ar trebui să utilizăm toată comunicarea online pe care o avem la dispoziție. Cred că modul cel mai uh, potrivit este să avem un referendum consultativ pan-european cu participarea milioane de oameni. Asta ar întări democrația, ar transforma oamenii în cetățeni activi și ar da satisfacția uh, faptului că au un cuvânt de spus. Mulțumesc! Doamna Mardel, un minut. Doamna Maidel, un minut. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte, doamnă vicepreședinte. Ideea de a relua legătura cu cetățenii noștri este un instrument esențial, nu e o jucărie și nimeni nu ar trebui să se joace cu această idee. Ar trebui să îi întrebăm pe cetățeni ce Europa doresc și trebuie să o facem sincer și fructuos. Și dacă spunem că trebuie să-i ascultăm, atunci trebuie să fim și noi gata să-i ascultăm și să implementăm ce ne spun. Acesta a fost uh, cel mai mare exercițiu de democrație directă în Europa în ultima decadă și nu putem să uh, îl începem având deja o viziune a rezultatului pe care îl vom obține. Știm deja că în unele capitale se gândesc schimbări de tratat, proiecte cu Europe cu diferite viteze sau blocaje împotriva unor țări ca Macedonia de Nord. Asta nu e ce vor oamenii. Oamenii nu vor să joace rolul de persoane care aprobă automat. Conferința aceasta ar trebui să se concentreze nu pe posturi și pe inventarea de mecanisme pentru a conduce dezbaterea publică, ci pe a asculta ce au de spus cetățenii și a implementa. Poate că aceste vechi obiceiuri uh, sunt exact motivele pentru care acum trebuie să ne reîntoarcem către cetățeni. Mulțumesc. Domnul Glucksmann, un minut. Madame la Doamna președinte, Prea mult timp în instituțiile europene a dominat această idee, idee că se poate face Europa fără popoare. Însă s-a dorit să se facă Europa pentru popoare, dar fără ele. Astăzi însă suntem la marginea prăpastiei. Deci da, de 100 de ori da, este nevoie de această conferință. Trebuie să fim uh, uh, implicați în această muncă. Trebuie ca dezbaterile să hrănească um, construcția europeană. Cum să construim o armată comună, cum să facem o fiscalitate comună și multe altele. Sunt lucruri care trebuie dezbătute și uh, decise, implicând cât mai mulți cetățeni. Nu e vorba numai de a consulta, ci de a construi împreună. Această conferință trebuie să fie un, un nou început. Uh, inclusiv prin metoda folosită

Mulțumesc, un minut. Mi? Uh, dear President, uh, the Parliament... Doamnă președinte, Parlamentul uh, sau cel puțin o majoritate a acestuia este pregătit pentru viitorul Europei și pentru a-l discuta în, transparent și nu în spatele ușilor închise. Cetățenii trebuie să participe și trebuie să-i ascultăm în agora cetățenilor și în agora tinerilor, pentru că tinerii vor fi cei mai afectați de viitorul Europei. Sunt uh, semnale foarte bune în legătură cu participarea. La ultimele alegeri, participarea tinerilor a crescut cu peste 12%. Deci ce fel de viitor uh, dorim? Pentru noi, din țările nordice, noi punem accent pe securitate și pe politica externă și Uh, dorim ca Europa să fie un uh, jucător global mai serios. Avem un angajament puternic față de acțiunile legate de climă și susținem uh, corectitudinea socială și respingem frauda fiscală. De asemenea, știm că cetățenii ridică probleme practice care se leagă de viața lor de zi cu zi și de reglementarea care împiedică o îmbunătățire a acesteia. Întotdeauna uh, oamenii au uh, aceste interese și uh, conferința trebuie să privească aspectele democratice și conceptul de în candidat trebuie să fie clarificat. Mulțumesc. Domnul Didier, un minut. Madame la Présidente, la conférence sur l'avenir de l'Europe sera-t-elle un machin de... Conferința cu privire la viitorul Europei va fi numai încă un mic joc al lui uh, Emmanuel Macron pentru a-și promova campania sau o adevărată uh, conferință care va face progrese? Vom vedea. Pe 26 mai am fost aleși. Mandatul nostru durează 5 ani. Însă munca adevărată începe numai în această săptămână, la 8 luni după alegeri, după ce am fost aleși. Timp pierdut pentru instalarea noilor instituții. Pentru a îmbunătăți viitorul Europei, propun concret ca de la începutul următorului mandat să se uh, instaleze uh, noua comisie la patru luni după alegerea uh, Parlamentului, astfel încât uh, întregile, toate instituțiile să poată funcționa mult mai repede, nu de la 1 uh, ianuarie, pentru a lucra în uh, beneficiul cetățenilor, doamnelor și domnilor. N-am fost aleși ca să uh, ne blocăm în proceduri, ci uh, am fost aleși pentru a îmbunătăți imaginea acestui foarte frumos proiect. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem la intervențiile spontane acum, însă aș vrea să vă spun că Uh, voi fi foarte strictă cu timpul. Am să rog și Comisia și Consiliul să înțeleagă că avem o um, parte formală a reuniunii noastre și trebuie să terminăm la 12 fix. Domnul uh, Caniac. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am hotărât astăzi să vorbesc în limba franceză, deoarece vreau să-mi exprim uh, disprețuirea față de ideea unei Europe cu mai multe viteze, așa cum o promovează președintele Macron țările europene pot să aibă traiectorii diferite de dezvoltare și cu viteze diferite, ceea ce, bineînțeles, face ca birocrații și administrațiile să-și frece mâinile. Dar nu despre bunăstarea guvernelor discutăm aici. De fapt, discutăm despre cetățenii europeni, despre popoarele europene și chiar și despre popoarele din țările asociate, precum Albania sau Macedonia de Nord. Popoarele nu evoluează cu viteze diferite atunci când fac eforturi ca să trăiască în libertate, în prosperitate și să li se respecte drepturile. Dacă promovăm Europa pe mai multe viteze, este o mare greșeală și va avea efecte perverse. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Doamnă președinte, atunci când 2009 în sfârșit a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, președintele Consiliului de atunci, Van Rompuy, a anunțat în fața acestei instanțe că va fi tratatul cu care vom trăi pentru întreaga viață. Zece ani mai târziu, odată cu intrarea în vigoare, cu intrarea în funcția președintei von der Leyen, se lansează o reformă a tratatelor și se dorește organizarea unei conferințe asupra viitorului Europei. De ce? Pentru că am avut o criză foarte gravă, adâncirea inegalităților, recesiune fără uh, precedent, Brexitul și în plus acest parlament are acum din foarte multe uh, locuri ocupate de populiști, de reacționari și de oameni care apără supremația națională. Din toate aceste motive avem nevoie de această conferință. Noi suntem un parlament, o putere legislativă, nu avem un deficit de competențe, chiar dacă unele competențe ar trebui să fie consolidate. Din păcate s-a întrerupt microfonul vorbitorului. Următorul vorbitor, domnul Flego, un minut. Mr. Flego. Da ova Conferința privind uh, viitorul Europei este o ocazie excelentă ca să aflăm ce vor cetățenii europeni de fapt. Ce este important este să vedem ce își doresc și să vedem ce putem face pentru a reforma Europa. Problema crucială este cum măsurăm com- succesul acestei conferințe. În două feluri. Mai întâi uh, uh, concluziile care trebuie implementate și, în al doilea rând, numărul cetățenilor care vor participa. Prin urmare, este important să motivăm pe cetățeni să participe, să rambursăm costurile de călătorie și, de asemenea, să includem ONG-urile și toate părțile interesate și nu doar să uh, îi rugăm uh, pe cetățeni odată la 5 ani să ne spună ce fel de Europa vor, ci în următorii 2 ani să le dăm toate oportunitățile de a vorbi și de a acționa. Mulțumesc, domnul Brăginski, un minut pani państwo! na początku chciałbym nadmienić. mulțumesc doamnă președintă doamnelor și domnilor la început aș vrea să spun că încă de la ora nouă am fost aici această dimineață și am ascultat toți eh, vorbitorii, respect pe toți. Unii mi s-au părut cam amuzanți eh, totuși. Și eh, aici mă refer la partea stângă a hemiciclului. Ați spus cât de importante sunt vocile cetățenilor europeni, dar haideți să ne uităm la situația de fapt oamenii care au, cei care au uh, luat uh, cele mai multe voturi, cum ar fi fosta noastră prim-ministru, nu au fost aleși uh, în postul de președinte al Comisiei, prin decizia dumneavoastră. Domnul Krasnodenski de la ECR nu a fost ales președinte al Parlamentului nostru pentru că nu l-ați votat. Și asta mi se pare amuzant, că spuneți că viitorul Europei depinde de deciziile noastre privind în candidatul sau dacă domnul Verhofstadt va avea sau nu nu știu ce post. Uh, haideți să nu uităm uh, ce spunea unul dintre părinții fondatori ai Europei. Thank you. One minute is the time. Our... Mulțumesc. Uh, microfonul s-a întrerupt. Ultimul vorbitor, domnul Botenga, un minut Eh, eh, er doamnă președinte cred că avem aici oameni care au încredere în uniunea europeană unii socialiști, unii verzi, dar și unii, unele persoane din partea dreaptă a hemiciclului au spus-o, dar cred că ehm, avem o criză democratică în Uniunea Europeană. Mulți oameni nu au votat și subestimăm această criză. De unde vine această criză? din faptul că francezii au votat împotriva Constituției Europene, neerlandezii la fel, irlandezii au votat împotriva tratatului de la Lisabona și au trebuit să revoteze. Apoi grecii au votat împotriva politicii de austeritate și nu s-a ținut cont de asta. Deci, până la urmă, oamenii nu văd uh, ce alternativă au Uniunea Europeană. Această criză nu veți rezolva uh, cu o conferință la care se reunesc politicieni uh, bine stabiliți sub conducerea lui uh, Gifford Hofstadt. Mulțumesc. Are cuvântul doamna comisar Suița acum. Doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați, întâi vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere cât se poate de uh, Uh, animată și rodnică, v-am ascultat pe toți, v-am notat punctele de vedere, este rolul meu să vă ascult. Data la care va începe conferința încă nu a fost hotărâtă, dar uh, Procesul de reflexie și de stabilirea contactelor a început deja. Vom avea nevoie de cooperarea reprezentanțelor Comisiei uh, din statele membre, dar și a reprezentanților Parlamentului, tot ce putem să facem pentru ca cetățenii să se simtă mai apropiați de Europa. Avem nevoie de ei mai mult ca niciodată. Să nu uităm cum se încadrează această inițiativă în mandatul meu de vicepreședinte pentru democrație și demografie. Vrem, bineînțeles, să îi ascultăm pe tine și mulțumesc tinerilor deputați pentru participarea lor la dezbaterea de astăzi. Și mulțumesc lui Luis de Vera pentru că a vorbit despre ONG-uri. Da, nu am uitat ONG-urile, ele vor fi incluse, ne-am dorit acest lucru din capul locului. De asemenea, trebuie să ne gândim la toate generațiile, vrem să le încurajăm participarea activă la societate și la economie. Nu doar ONG-urile, ci și reprezentanții minorităților, studenții, uh, antreprenorii, autoritățile locale, primarii, toți cei care au ceva de spus despre structura și uh, concluziile conferinței. Toate acestea vor fi incluse în comunicarea mea despre uh, democrație și demografie. Avem nevoie de soluții noi, inovatoare. Rezultatele acestui proces, oricare vor fi acestea, trebuie să fie tangibile și trebuie să se bazeze pe contribuțiile pe care le-am primit de la cetățeni. Așa cum am mai spus, nu este business as usual, Trebuie să fim curajoși și să acceptăm fără rezerve rezultatele acestui proces. Doar așa vom avea o structură solidă pentru o participare cât se poate de lărgită a cetățenilor atât uh, în persoană, cât și online. Este vital ca acest proces să rămână deschis și transparent. Nu vreau să anticipez ce au de spus cetățenii, din potrivă, doresc să fiu surprinsă. Și cred că împreună putem de asemenea să îi surprindem în mod plăcut pe cetățeni. Comisia, Parlamentul și Consiliul pot să o facă dacă lucrează îndeaproape uh, ca niște reali parteneri. Și vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere.

care cere o viziune pe termen lung, ar trebui să se concentreze pe subiectele și politicile care vor continua să fie uh, cele mai importante pentru cetățenii noștri în anii care urmează, în special uh, uh în rândul tinerilor. Dați-mi să vă asigur că uh, președinția noastră va continua să lucreze pentru a defini o poziție a Consiliului pe baza căruia să avem un angajament față de acest Parlament și către Comisie Așa cum a spus vicepreședintele Șuița și președintele Parlamentului, uh, cooperarea între instituții va fi cheie pentru a, a obține cât mai mult din această idee. Și contez pe cooperarea noastră pentru a găsi împreună formula corectă, pentru că această inițiativă să fie lansată pe o bază comună și să dea rezultate pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Doamna președinte, mulțumesc, doamnă, pentru claritate și uh, pentru Uh, faptul că ați fost succint. Am primit trei uh, moțiuni, uh, propuneri de moțiuni de rezoluție pentru această dezbatere care se încheie. Vom vota mai târziu rezoluțiile. Vă mulțumesc pentru o dezbatere foarte vie și foarte angajantă. O foarte scurtă pauză înainte de ședința specială. Mulțumesc! Il presidente sa majesté le roi Abdallah II de Jordanie. Președintele și maestatea sa regele Abdullah II din Iordania. Buongiorno. Abbiamo Eh. Bună ziua, stimate doamne, stimați domni. Avem onoarea să-l avem astăzi alături de noi pe majestatea sa, regele Abdallah II din Iordania. Este o foarte mare onoare pentru noi. Se întoarce la Parlamentul European. A mai fost uh, oaspetele nostru în urmă cu câțiva ani și aș dori să-i dau imediat cuvântul pentru um, alocuțiunea dumnealui. بسم الله الرحمن الرحيم Mr. President, members. În numele Dumnezeului al compasiunii și al milei, domnule președinte, domnilor și domnilor, excelențe, dragi prieteni, vă mulțumesc tuturor. Este o mare onoare să iau cuvântul în fața Parlamentului European încă o dată. Când îmi preumblu privirea în jurul acestei camere istorice, văd că sunt prezenți sute de oameni, dar adevărul este că milioane alții ne sunt alături, din diferite țări, cu diferite istorii și cu diferite